Bonjour, Aukel. Bijna manca.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 chers collègues, mesdames, messieurs, la récréation. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, pauza este gata. Așa că vă propun să începem lucrările noastre și a fi nevoie de liniște în sală. Deci toate persoanele care doresc să participe la lucrările noastre pot să rămână în, stal, în sală cu condiția de a păstra liniște. Celelalte persoane, vă rog, părăsiți sala. Începem lucrările noastre mai întâi de toate, cu adoptarea ordinii de zi a lucrărilor noastre de astăzi. Deci să adoptăm mai întâi ordinea de zi pe care în principiu ați primit-o. Dacă nu sunt observații, atunci v-aș propune doar să operăm o mică modificare, să inversăm punctul 6 și punctul 5 în așa fel încât să putem profita de prezența doamnei Jutta Haug, care în principiu va trebui să plece un pic înainte de ora 17.30, 17 dar care va fi prezentă mâine dimineață, în așa fel încât să avem dezbaterea cu privire la concluziile trilogului și dezbaterea cu privire la proiectul de buget rectificativ uh, înaintat de către comisie și de altfel profit de ocazie pentru a saluta uh, prezența în sală a directorului general pentru buget din partea comisiei. Dacă sunteți de acord, astfel vom proceda. Pe de altă parte, Aș dori să îi urez la mulți ani domnului Goran Ferb și putem să îl aplaudăm. Iar mâine e aniversarea doamnei Sidonia, care își va sărbători ziua, deci mâine. Și ne bucurăm deja încă de pe acum. În ceea ce privește comunicările din partea președintelui, Comitelui. Aveți lista limbilor disponibile cu, pentru interpretare astăzi la ședința noastră în revista Cobu News. Aveți și rezultatele din prima lectură a proiectului de buget în prima lectură în Parlament și aș dori cu această ocazie să-i felicit pe cei doi raportori și să mulțumesc tuturor colegilor care au participat în mod activ și au contribuit în mod activ la obținerea acestui rezultat. Un rezultat încurajator, un rezultat foarte bun pentru Parlament, pentru că nu numai că am obținut majoritatea absolută în ceea ce privește toate voturile, dar și pentru toate voturile importante, la care am obținut o majoritate super absolută, super calificată, și anume 5 contra 1 ceea ce din punct de vedere politic este deosebit de important, pentru că, după cum știți, cu noua procedură ce va fi instaurată prin tratatul de la Lisabona, tratat despre care suntem siguri că acesta se va aplica încă din anul următor, în cazul în care există un eșec de negociere între Parlament și Consiliu după procedura de conciliere, atunci Parlamentul va putea avea ultimul cuvânt de spus și va putea să-și înainteze amendamentele dacă obține o majoritate de două treimi. Și Parlamentul a demonstrat cu ocazia acestei prime lecturi că are capacitatea necesară pentru a găsi în aceste uh, linii bugetare, în aceste alegeri bugetare, o majoritate impresionantă pentru a întări, deci, capacitatea de intervenție a Parlamentului față de celelalte instituții. în ceea ce privește numirile. Trebuie să vă informez despre faptul că s-a găsit în ședința coordonatorilor un acord în ceea ce privește repartizarea bugetelor anuale între 2011 și 2015. Deci anul acesta avem două bugete, bugetul general și deci bugetul Comisiei și celălalt buget, bugetul celorlalte instituții. Veți vedea că după intrarea în vigoare a tratatului la Lisabona, va exista o singur, un singur buget din partea tuturor instituțiilor, va fi centralizat la comisii și aceasta va, depi, va depune proiectul său global la data de 1 iulie a fiecărui an. Însă până atunci continuăm cu procedura în vigoare și examinăm acest document în două părți, bugetul Comisiei și bugetul celorlalte instituții. Deci s-a obținut un acord pe această temă. Apoi, în ceea ce privește funcțiile de raportor permanent, pe de o parte, și de raportor specializat, pe de altă parte, s-a obținut de asemenea un acord între grupurile politice pentru a repartiza noile dosare, noile subiecte asupra cărora uh, avizul comisiei noastre pentru bugete este uh, solicitat în momentul în care nu suntem comisia competentă pe fond. Doresc să mulțumesc coordonatorilor pentru că au reușit să obțină un acord în această privință și aș dori să precizez că ne dorim să obținem cât mai repede posibil propuneri de nume pentru aceste posturi de coordonator, uh, nume ce vor fi alese de către grupurile politice pentru aceste funcții. Mai ales în ceea ce privește cei doi raportori pentru anul 2011 și pentru anumiți raportori specializați, spre exemplu, în materie de politică imobiliară a instituțiilor. Uh, și acolo situația este destul de urgentă pentru că și acolo trebuie să luăm decizii foarte rapid. Acum, trec la punctul 3 de pe ordinea de zi și anume aprobarea procesului verbal din ședințele precedente. Dacă nu sunt observații până la finalul acestei ședințe, atunci putem considera că aceste procese verbale sunt adoptate și iată că ajungem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi ceea ce înseamnă că vom avea o discuție comună între punctele 4 și 6. Punctul 4 se referă la rezultatele trilogului din 15 octombrie, iar punctul 6 se referă la noile propuneri înaintate de către Comisia Europeană în ceea ce privește bugetul suplimentar și uh, bugetul rectificativ pentru a finanța cele două mari priorități sau am putea spune chiar dificultăți din bugetul 2010 și anume planul pentru uh, produsele lactate și planul de redresare economică. Aș dori mai întâi să-i invit pe raportori să-și prezinte observațiile Poate inițial domnul Manca ar putea să intervină, având în vedere că bugetul redactat, de, bugetul de care se ocupă dumnealui a fost deja terminat. Eventual, domnul Vladimir Manca dorește să facă vreun comentariu pe marginea votului? Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať všetkým kolegom, že vlastne rozpočet eh, všetkých inštitúcií prvom domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor uh, pentru faptul că au făcut în așa fel încât bugetul tuturor celorlalte instituții să poată fi uh, adoptat în primă lectură, într-o singură lectură. În, în propunerea sa inițială, Consiliul redusese de la de la 2 la 10%. Însă, bineînțeles, am încercat să lucrăm pe un compromis și compromisul găsit în prima lectură a fost adoptat și nu cred că vor fi și alte probleme. Mulțumesc, spune domnul președinte, aceasta este o veste foarte bună și țin să vă felicit. Acum, vă propun ca Laslo Surian să ne prezinte învățămintele ce le putem trage din această primă lectură, din discuțiile din prima lectură și să ne prezinte și documentul de lucru la rubrica 5 care în principiu e în dosar. Sau eventual poate doriți să faceți acest lucru mai târziu? Nu. Laszlo. Laszlo, te rog. Uh, Mr. Chairman, if I understood you correctly now... We... Domnule președinte, dacă am înțeles exact, vom discuta punctele 4 și 6 împreună. În ceea ce privește acest document de lucru, putem spune că s-au terminat lucrurile aici. Am votat, uh, am făcut tot ce era de făcut și nu cred că trebuie să irosim timpul comisiei cu discuții inutile. Documentul este disponibil tuturor celor care îl doresc și acum lucrările s-au încheiat. În ceea ce privește dialogul tripartit, chestiunile importante sunt trecute în Cobu News și cred că nu e nevoie încă o dată să le citesc eu aici cu voce tare. Aceasta a fost pregătirea pentru prima lectură. Am uh, informat Consiliul cu privire la planurile noastre și în rog să citesc acum cu voce tare ce deja este scris în acest document, aș dori mai degrabă să-mi uh, exprim mulțumirile grupurilor, nu doar celor de la Comisia Bugete, ci și celorlalți membri ai grupului pentru faptul că am reușit să avem o poziție comună. Acest lucru ne conferă noi competențe pe viitor și m-a bucurat să văd sprijinul care a existat în domeniul bugetar și în trecut, dar acum, așa cum și dumneavoastră, domnule președinte, ați spus, uh, ne construim viitorul și trebuie să avem discuții intense în cadrul Comisiei pentru Bugete, dar uh, la sfârșit, dacă vrem să obținem succes, un succes trebuie să fim unit. Și încă o dată uh, vreau să-mi exprim mulțumirile tuturor grupurilor, pentru toate grupurile. În ceea ce privește viitorul, am discutat despre chestiunea concilierii. Au existat două uh, scrisori de modificare, numărul 2. Domnule raportor, avem onoarea de a avea aici președintele Direcției Generale pentru Bugete și poate uh, ați dori ca domnia in- să intervină înainte să comentați acele scrisori dumneavoastră. Domnule director general, aveți cuvântul. Merci beaucoup, président. Je pense qu'on a... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că am distribuit un document care redă o imagine de ansamblu foarte clară în care se regăsesc elementele componente ale pachetului prezentat de comisie. Și cred că acest lucru permite o bună înțelegere a subiectului. Dacă documentul nu a fost distribuit încă, ne vom asigura că se va întâmpla în curând. Avem de-a face cu patru propuneri care se completează reciproc. Prima propunere este propunerea de buget rectificativ numărul 10 pentru 2009, care constituie într-un fel baza pe care se întemeiază următoarele două propuneri, revizuirea cadrului financiar multianual și scrisoarea rectificativă numărul 2 pe 2010. Bugetul rectificativ numărul 10 pe 2009 propune o serie de măsuri. Pe de o parte e vorba de măsuri referitoare la execuția bugetară în 2009. E vorba de venituri și, pe de altă parte, reducerea nevoilor de plată pentru 2009. E vorba de uh, 2 miliarde 768 de milioane plus cheltuielile administrative. În ceea ce privește creditele de angajare, care și ele fac parte din bugetul rectificativ pentru 2009, propunem o reducere a acestor credite de la 304 milioane și 55 de milioane pentru rubrica 5 și vom crește și marja pentru fiecare dintre aceste rubrici. Aceste lucruri se regăsesc în propunerea de uh, revizuire a cadrului financiar multianual, care permite să se înregistreze progrese în ceea ce privește finanțarea planului de relansare economică. În acest sens, propunem o reducere a anumitor plafoane limită în felul următor. Pentru 2009, o reducere folosind în acest sens și marjele nealocate de 1 miliard 171 de milioane și de o, pentru rubrica 2 și de 131 de miliarde pentru rubrica 5. Și propunem reducerea plafoanelor limită în 2010 pentru rubrica 1B de 11 milioane de euro, pentru rubrica 2 de 124 de miliarde și pentru rubrica 5 de 150 de milioane de euro. În schimb, rubrica 1A va crește cu 1 miliard 787 de milioane în 2010. Acest lucru, prin intermediul scrisorii rectificative din 2010, va permite finanțarea următoarelor operațiuni. Pe de o parte, planul de relansare pentru proiecte energetice pentru 1583 milioane de euro. Dacă ne uităm la ce este finanțat pentru 2010 și anume 2 miliarde de 4, există 400 de milioane din fondul de dezvoltare rurală și există 1 miliard 400 de milioane pentru energie. Prin urmare, e nevoie de fonduri 393 de milioane de euro care mai trebuie acoperite. Sperăm și vom face tot ce ne stă în putere, că, deci sperăm că vom putea identifica resursele necesare pentru acoperirea acestor fonduri, astfel încât în momentul concilierii pe 19 noiembrie, luna aceasta, să putem, atât când ne stă în putere, să acoperim aceste neajunsuri, identificând resursele necesare. În același timp, există nevoia de a face față și uh, problemei din domeniul produselor lactate. Comisia a propus în Consiliul de Ministri un pachet de 280 de milioane de euro care corespunde și încercărilor Parlamentului în acest sens. Parlamentul, la rândul său, a, s-a vorbit de 300 de milioane de euro și această sugestie a fost bine primită de cei care în prezent se confruntă cu probleme. Există un al patru element care se referă la finanțarea Uh, dezafectării centralei nucleare de la Coslodui din Bulgaria. Suma totală prevăzută este de 300 de milioane de euro, 75 de milioane de euro pe an, care vor trebui să fie finanțați în cadrul rubricii 1A și temeiul juridic pentru această acțiune este în prezent în studiu la Consiliu. Prin urmare, domnule președinte, acestea sunt cele patru elemente care fac parte din pachetul nostru din 27 octombrie. E un fel de joc al păpușilor rusești, buzetul rectificativ numărul 10 din 2009, apoi revizuirea cadrului financiar plurianual care deschide posibilitatea de a gestiona finanțarea planului de redresare economică, în special și a chestiunii uh, chestiunii din domeniul produselor lactate și, de asemenea, și uh, fondurile necesare pentru dezafectarea centralei nucleare de la Coslo 2. Mulțumim. Mulțumim, domnule director general, domnul raportor. Are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc Comisiei pentru prezentarea făcută. Suntem acum într-o situație oarecum comică, pentru că trebuie să hotărâm dacă suntem uh, învingători sau, din potrivă, învinși în această situație. Și atunci, mai degrabă, aș prefera să folosesc metafora paharului pe jumătate plin sau pe jumătate gol. Cred că putem spune că e mai degrabă plin decât gol, dar noi am sprijinit foarte mult în, în prima lectură ideile noastre și până la urmă avem o propunere a Comisiei care nu este foarte îndepărtată de ideile noastre din prima lectură. Am cerut mai mulți bani, de exemplu, pentru uh, uh sectorul lactatelor. Și Comisia, știți că propune 20 de milioane în plus pe o altă linie bugetară, uh, în plus față de cele 280 de milioane pe care um, i-a anunțat uh, mai devreme, deci um, sunt mai mult de 300 de milioane. Pe de altă parte, știm că deocamdată având în vedere plafoanele, nu mai avem uh, marge uh, de um, alocat planului european de redresare economică. Și atunci, ce putem să facem? Putem să lansăm o dezbatere în, uh, și să te întreb dacă e vorba de bani noi sau nu, bani pe care dacă noi nu-i folosim, acești bani care pot fi luați din altă parte și realocați, deci dacă noi nu-i folosim, ei, acești bani se vor întoarce la statele membre, dar noi vom fi obligați să cerem fonduri suplimentare care se vor situa peste plafon. Deci eu cred că până la urmă acești bani care ar fi realocați uh, merită la fel de mult denumirea de um, fonduri noi, fonduri proaspete, decât ca, ca oricare alte fonduri. De aceea Spuneam că paharul e mai degrabă plin decât gol. Evident că există probleme, dar aceste detalii vor trebui clarificate în timpul conciliere. Și nu are sens să um, intrăm în cele mai mici detalii acum, dar hai să luăm în considerare, măcar uh, așa, să-l punem undeva într-un, într-un colț de minte, acest uh, instrument de uh, uh, flexibilitate. Pentru că deocamdată nu avem decât un proiect preliminar. Încă nu știm care va, uh, cât va reprezenta această parte nefinanțată. Iar soluția, după părerea mea, este o combinare a acestor posibilități, inclusiv un al treilea element, care ar fi că o parte minoră a acestei sume ar putea fi finanțată din bugetul din 2011. Deci toate aceste puncte trebuie discutate la diferite niveluri între coordonator, la următoarea comisie de bugete și în timpul reuniunii de conciliere. Eu aș vrea să fac o trimitere și aș vrea să mă plâng, mă scuzați, și de unele modificări care au fost făcute în scrisoarea uh, de rectificare numărul 2 pentru uh, uh, um, rubrica 2, acolo s-au schimbat anumite plafoane și deci eu nu sunt de acord cu asta, dar cred că avem șanse bune să ajungem la un acord final în timpul conciliere. În ce privește fondul pentru industria laptelui, cred că Rezultatul a fost destul de satisfăcător pentru Parlament. Am cerut 600 de milioane, în realitate am obținut 300, pentru că una sunt uh, dorințele și alta este realitatea. Dar în această fază nimeni nu cunoaște cu exactitate conținutul. Propunerea Comisiei este identică cu a noastră, să pună banii în rezervă și să aștepte să existe un temei juridic. Cei mai mulți dintre noi așteaptă un temei juridic cât mai uh, extins, dar și acest punct trebuie dezbătut. Și nu știu dacă Comisia de Bugete este uh, cea care ar trebui să aibă ultimul cuvânt, dar totuși noi trebuie să ne gândim ce e mai important. Să ai un nou instrument pentru uh, industria laptelui sau să poți să uh, deblochezi, ace- debloci, mă scuzați, aceste sume uh, cât mai repede cu putință pentru a-i ajuta pe producători. Cred că e foarte greu să venim în fața producătorilor de lapte și să le spunem, da, ăștia sunt banii pe care vi putem da, dar nu vi dăm acum imediat, pentru că uh, mai întâi trebuie să facem o nouă propunere, să existe un nou instrument și trebuie să se să pornească mașinăria birocrației europene și abia după aceea o să vedem uh, pe ce bază, pe ce temei vă vom da acești bani. Poate că ar trebui să profităm și de ce ne uh, oferă tratatul de la Lisabona odată cu intrarea sa în vigoare, dar avem mai ales nevoie de părerea Comisiei uh, agri, agri, pentru că noi nu dictăm uh, felul în care vor fi folosiți acești bani, pentru că nu e competența noastră. Noi suntem numai în slujba lor. avem mai multe probleme cu această scrisoare de rectificare, dar cred că suntem foarte aproape de victorie asupra două teme, să avem acești bani pentru planul de restructurare, de relansare economică și apoi fondul pentru um, sectorul produselor lactate. Din câte știu, din discuțiile preliminare, Consiliul este destul de satisfăcut de principiile generale ale acestei propuneri și sperăm să nu existe niciun fel de dispute, să nu existe poziții contrare uh, la uh, creșterea anumitor plafoane și asta este deja o uh, victorie. În ce privește temel juridic, este o condiție sine qua non și eu nu pot să accept niciun fel de tentativă de a uh, uh, face să fie adoptat acest temei juridic în baza tratatului de la Nisa. Nu suntem decât la câteva ore de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și dacă e nevoie să accelerăm lucrurile de acord, dar atunci trebuie să fie cel puțin Uh, conform procedurii de codecizie. Parlamentul trebuie să rămână ferm pe poziția aceasta. După ce am traversat vremuri atât de dificile, acum că tratatul a fost ratificat de toate statele membre și acum, la numai câteva zile de la intrarea lui în vigoare, să vrei să-l dai la o parte și să te bazezi pe tratatul de la Nisa mi se pare absolut inacceptabil și sper că poziția mea uh, se va bucura de un larg sprijin și printre colegii mei. Președintele, mulțumesc domnule raportor. Mm, întrebarea nu e numai dacă vom câștiga sau vom pierde. Bugetul este în general un joc unde toată lumea are de câștigat. Întrebarea e cine câștigă cel mai mult. Salvator Gariga, cer cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul, bineînțeles, trebuie să-și îndeplinească rolul ce îi revine și să încerce să găsesc, găsească vești bune chiar și acolo unde nu prea sunt vești bune. Și e clar că purtătorii de cuvânt ai grupurilor politice văd clar lucrurile așa cum sunt. Însă proiectul acesta de buget rectificativ are mai multe puncte negative decât pozitive. Și nu cred că este un element care ne va permite o conciliere uh, începând cu 9 noiembrie. Ceea ce aș dori eu să spun tuturor membrilor din această Comisie pentru Bugete, care în trecut au avut responsabilități în ministerele de Finanțe, uh, s-au aflat în astfel de comisii de, uh, pentru bugete în statele lor membre respective, ce pot să spun este că modul în care Comisia Europeană răspunde angajamentului pe care și l-au asumat în mod solemn toate instituțiile europene, referitor la planul european de redresare economică, ei bine, din punct de vedere al experienței noastre bugetare în statele membre respective, putem spune că acest lucru este inacceptabil. Ca astăzi, uh, Comisia Europeană în data de 4 noiembrie să ne prezinte un plan pentru a finanța o parte din cele cinci miliarde inițiale care erau prevăzute și că pentru asta încă mai trebuie să reducem fondurile prevăzute la rubrica 1, cele pentru uh, dezvoltare rurală, uh, cele prevăzute pentru agricultură, cele prevăzute pentru alte inițiative. Ei bine, și eventual să recurgem și la fondurile prevăzute pentru 2011 pentru a face față unor astfel de cheltuieli, e bine, mie mi se pare că acest lucru demonstrează că nu există niciun fel de capacitate de planificare bugetară la nivel european. Și cred că acest lucru nu e neapărat numai uh, din cauza uh, comisiei sau din vina comisiei, ci din cauza echilibrului uh, între instituții și din cauza faptului că previziunile, perspectivele bugetare pe care le avem acum în vigoare au fost obținute așa cum au fost obținute. Și că în plus de aceasta acum ne confruntăm și cu o criză economică. Comisia Europeană ne prezintă un proiect de buget rectificativ în care se pare că totul va fi realizabil prin marjele care au fost prevăzute, dar nu se ține seama de faptul că Parlamentul s-a exprimat deja în mod oficial prin rezoluțiile sale asupra faptului că s-ar putea obține banii din marjele care nu au fost utilizate uh, pentru agricultură în anul în curs însă Comisia de Agricultură și nici marea majoritate a Comisiei pentru Bugete nu se află pe o poziție favorabilă față de o astfel de idee, și anume executarea unui uh, buget care în principiu nici măcar încă nu a fost adoptat. De aceea, după părerea mea, Comisia Europeană uită că trebuie să țină seama și de rezoluțiile adoptate de Parlament. Și nu ne dorim ca cheltuielile agricole dintr-un an în care bugetul nici măcar încă nu a fost aprobat să fie transferate într-un alt exercițiu bugetar în anul următor. Apoi, modul în care Comisia ne propune finanțarea diferitelor rubrici nu mi se pare acceptabilă, pentru că se presupune că se vor utiliza marjele pe care le-a prevăzut Parlamentul. Noi știm care este opinia noastră în primă lectură pentru bugetul 2010 și e clar că avem niște priorități politice pe care le-am adoptat, le-am adoptat cu majoritate absolută în ședințele plenare din Strasbourg. De aceea, Știm că, deși va trebui să utilizăm marjele, modul în care acest lucru s-a prevăzut nu mi se pare să fie în concordanță cu seriozitatea pentru, de care avem nevoie pentru a avea acest proiect uh, de buget în mod corect. Bineînțeles, e nevoie de oarecare curaj, de oarecare îndrăzneală și sperăm că pe viitor Comisia ne va pregăti o propunere de finanțare care să țină seama de propunerile făcute de către Parlament și care să nu includă marjele care au fost prevăzute. Și finanțările diferitelor rubrici să se facă în acord cu uh, rezoluțiile adoptate de către Parlament și cu acordurile obținute până în prezent cu celelalte instituții europene fără de care ne vom afla cu siguranță într-o situație imposibilă, cel puțin pentru anumite grupuri politice și vedeți că ne mai rămân foarte multe de făcut pentru următoarele două săptămâni. Președintele, mulțumesc, spune domnul uh, președinte Grand Ferm. I'm basically very much in agreement. Mulțumesc. Sunt în cea mai mare parte de acord cu Salvador Ariga. Am reacționat uh, în mod similar. Mai întâi de toate, Prima problemă este că cele 393 de milioane încă nu sunt concret între mâinile noastre. Comisia a, nu a menționat acest instrument de flexibilitate. Pentru, ori noi credem că el ar trebui să fie folosit uh, la maximum. Așa cum a spus și Salvador, la uh, rubricele 1, 2 și 5 nu se ține cont de prima lectură a Parlamentului. De fapt, s-au șters toate prioritățile uh, Parlamentului din prima uh, lectură, de exemplu facilitatea pentru microcredite și alte asemenea priorități. Cel puțin așa am înțeles eu. Și dacă chiar așa este, această scrisoare rectificativă nu poate fi acceptată ca atare. Uh, s-a vorbit despre uh, ajutorul pentru um, centrala nucleară de la Cozodui, pentru dezafectarea acestea, dar și înțeleg că uh, din, e important din punct de vedere politic să ajutăm pe prietenii noștri bulgari, dar să le dai 75 de milioane în fiecare an înseamnă să nu mai ai bani pentru alte priorități care sunt foarte importante, mai ales la rubrica 1A și să nu mai ai niciun fel de marjă. De aceea spun că nu poate fi acceptată o asemenea propunere. Și vreau să mai spun două lucruri. În ce privește fondul pentru sectorul produselor lactate, pentru sectorul laptelui, Haideți să îi ascultăm pe cei de la Comisia Agri. Problema nu sunt banii, ci temeiul juridic. Eu nu cred că ei vor accepta această propunere pentru că nu există încă temeiul juridic pentru crearea acestui fond. Acum, asupra creditelor pentru plată. Am văzut că propunerea comisiei o scădere cu 2,7 miliarde a creditelor de plată și propune o sumă de 500 de milioane de euro pentru transferurile globale. Este o problemă de natură strategică. Parlamentul încearcă să crească creditele de plată în fiecare an și este una din principalele noastre priorități, dar nu ajungem la un rezultat, nu obținem aproape nimic, pentru că de fiecare dată Comisia vine și ne spune nu putem să implementăm uh, aceste măsuri și ei cer în scrisorile de rectificare bugetară uh, să fie uh, scăzute aceste sume afectate creditelor pentru plată. Pentru că e inutil ca noi să tot cerem mărirea acestor credite de plată dacă rezultatul final este acesta. Trebuie să analizăm clar motivele pentru care um, uh, angajamentele, nu știu, vin prea târziu, nu, nu există personalul suficient, ce se întâmplă, de ce uh, Comisia nu poate să pună în aplicare ce dorim noi. Da, mulțumesc, este foarte clară intervenția ta, Iuta, acum. Da, mulțumesc, domnule președinte. Și eu pot să continui și fără să um, repet ce au spus alte vorbitorii mei. Propunerea Comisiei nu este acceptabilă. Asta este realitatea. În negocierile cu Consiliul de la începutul anului am spus cu toții și cu o voce clară că nu doream în niciun fel să uh, finanțăm cu măsuri de uh, transferuri și uh, repartizări, noi repartizări a fondurilor. Acest lucru se regăsea în declarația comună. Și așa cum au spus Salvador și Goran, e ca și cum, dintr-o dată, ne-am fi schimbat complet părerea. Și când ne uităm în uh, scrisoarea de rectificare și apoi în bugetul rectificativ, mă întreb ce o să facem cu hotărârile pe care le-am luat în decembrie. Care va fi soarta lor dacă Comisia este tot timpul de partea Consiliului. Consiliul nu ar vrea să cheltuiască chiar atât de mult și Comisia de fiecare dată este de acord cu Consiliul, iar ceea ce hotărâm noi în calitate de Parlament nu afectează într-un nimic Comisia, e ca o frecție la un picior de lemn și asta se reflectează foarte bine în cifre. În primăvara acestui an am întărit fondul pentru dezvoltare rurală uh, cu 600 de milioane în plus. Doream să existe uh, conexiune internet uh, uh, uh broadband în zonele rurale și doream să existe capacități suficiente pentru ca și producătorii și fermierii din zonele rurale să poată să beneficieze de uh, ultimele evoluții tehnologice. Dar vedem uh, că în scrisoarea rectificativă Comisia vrea deja să scadă din uh, uh cele 6 de milioane 250 să le folosească în altă parte, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic în luna aprilie la Parlament. Nu, nu putem accepta așa ceva. Cred, prin urmare, că putem să discutăm despre această propunere, o vom face, nu avem încotro, uh, însă nu este o bună bază de negocieri pe, cu Consiliul. Nici bugetul rectificativ, nici scrisoarea rectificativă. în ce privește fondul pentru industria laptelui, în ce privește ajutoarele urgente pentru producători, putem să o facem, putem să acordăm aceste ajutoare, dar nu din fondul de ajutorare pentru reducerea laptelui, pentru că pentru a crea un asemenea fond avem nevoie de o propunere uh, structurată, avem nevoie de uh, un fond care să fie viabil pe timp de mai mulți ani, nu numai pentru un singur an bugetar și colegii care au experiență ce privește agricultura și dezvoltarea rurală sunt de acord cu mine. Ar trebui să așteptăm o bază juridică viabilă și să insistăm pentru a avea. Mulțumesc, Iuta, spune domnul președinte. Anliz. An Jensen, mă scuzați. Um, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de părere că e o, vorba aici de o procedură destul de ciudată. Uh, mai întâi com, pro, comisia face o propunere, apoi avem o primă lectură, mergem la Consiliu, a doua lectură și așa mai departe. Însă acum avem o propunere care reorganizează uh, proiectul de buget pentru 2010, însă nu ține seama de ceea ce a votat Parlamentul. Și e foarte, foarte ciudat și sper că uh, Poate cu tratatul de la Lisabona vom da dovadă de mai multă inovație. Poate că deocamdată există deja inovație, poate prea multă inovație în ceea ce privește bugetul. În orice caz, nu așa trebuie făcute lucrurile. Și ar trebui să avem o sugestie care să țină mai mult seama de prioritățile fixate uh, și de prioritățile bugetare fixate de către Parlament. După părerea mea, ce constatăm acum este că există o lipsă de flexibilitate în buget și asta e ceva frustrant pentru toată lumea. Și unii sunt de acord cu ea, o acceptă această lipsă de flexibilitate, alții nu. Unii încearcă să fie creativi în ceea ce privește utilizarea bugetului. Uh, și bineînțeles că avem acest cadru multianual pentru buget și trebuie să recunoaștem faptul că acest cadru multianual va fi unul care va crește. Vom avea surplusuri în bugetul pentru agricultură, dar la un moment dat și acest surplus va dispare. Și nu vom mai avea nimic la dispoziție pentru a putea jongla cu anumite rubrici în cadrul multi, uh, financiar multianual. Și nu știu dacă putem accepta o astfel de creativitate acum. Uh, eu zic că ar fi mai bine să respectăm regulile în vigoare și să jucăm jocul după regulile în vigoare. Și nu știu dacă instrumentul pentru flexibilitate ar trebui să fie analizat acum. Uh, nu vreau să amân găsirea unei soluții pentru anii ce vor urma, ci ideea este ca acest plan de redresare economică să poată interveni rapid și am senzația că e din ce în ce mai lent, se amână din ce în ce mai mult. Și mie mi se pare totuși păcat acest lucru, uh, păcat că Uniunea Europeană nu e capabilă să acționeze pentru că există această rigiditate în sistemul bugetar și poate că ar trebui să încercăm să găsim o soluție, un remediu la această boală, la această problemă în loc să avem acest gen de creativitate pe care am evocat-o adineori. Mulțumesc, spune domnul președinte, are cuvântul doamna Nadejda Mihaloiva. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, aș dori să uh, mă refer la centrala din Slodoi. Da, nu știu dacă uh, aceste, aceste finanțe, aceste finanțări nu ar putea să fie uh, investite în uh, economie, economia care a avut foarte mult de suferit de pe urma crizei economice. Și adevărat că această decizie a fost luată de a dezmembra, de a desființa această centrală nucleară, însă aș dori să subliniez ce au spus colegii ieri despre voința politică. Trebuie să găsim un instrument de finanțare care va permite ca acest ajutor să fie plătit uh, Bulgariei pentru a susține sectorul său energetic. Noi spunem în Bulgaria că acolo unde există voința de a face ceva, lucrurile se pot rezolva și aș lansa un apel la comisia noastră să găsim acest mijloc de intervenție, uh, să-l sugerăm Comisiei tocmai pentru a veni în ajutorul cetățenilor din Bulgaria. Mulțumesc, spune domnul președinte. Mulțumesc, doamnă președin... domnule președinte. Comisia de control bugetar, în rezoluția sa pentru descărcarea bugetară 2007, are o rubrică referitor la solicitarea de credite în Bulgaria și în România, iar raportul uh, a ajuns pe masa noastră de discuție acum două săptămâni. Deci e vorba de utilizarea de fonduri până în 2007 în ceea ce privește Bulgaria. Nu aveam informații referitor la centrala din Coslodui și am întrebat unde anume se aflau aceste credite și se spunea că până acum, mi s-a răspuns că până acum nu s-au făcut niciun fel de plăți pentru că nu exista un temei juridic uh, acceptabil, iar până în 2012 nu vor fi niciun fel de credite care să fie plătite. Și deci ceea ce mi s-a răspuns mi se pare oarecum uh, Uh, nu neapărat concordant cu ceea ce scrie la pagina 12 a documentului Comisiei unde se vede clar că există anumite fluxuri financiare care se pare că există, cu adevărat. Și atunci am dorit să știm care sunt sumele și care vor fi sumele pe viitor. De ce nu am fost informați cu privire la acest punct? Mulțumesc, are comentă domnul Portaș. É, muito breve a minha intervenção. É só para dizer que estou de, de acordo com. Foarte pe scurt, domnule președinte. Sunt de acord cu intervențiile celorlalți membri din comisia noastră. Și este clar faptul că de obicei, cel care plătește este cel care comandă, însă mie mi se pare că situația e oarecum exagerată și trebuie să fim prudenți. Aș, am o îndoială și aș vrea să mi se clarifice uh, oarecum lucrurile. În cadrul acesta de finanțare multianuală, pare, se pare că acesta este foarte rigid, însă este foarte rigid doar într-o singură direcție, pentru că în alte direcții se pot uh, uh găsi posibilități de flexibilitate și se pot prelua fonduri pentru uh, Uh, anumite plăți, fonduri din bugetul 2011. Cum se face că acest lucru este unidirecțional, că această flexibilitate este unidirecțională? Mulțumesc, spune domnul președinte, domnul Bocros. I don't want to join the bandwagon of uh, Nici eu n-aș vrea să mă alătur celor care uh, până la urmă critică uh, Comisia, pentru că dacă e să ne uităm atent și să ascultăm cu atenție ceea ce a spus directorul general, e clar că din punct de vedere strict profesionist profes- este, are dreptate, dar problema este că există, ca să zicem așa, o tensiune vizibilă între proceduri și partea profesionalistă deci cei care critică procedurile au și ei dreptate. Pentru că se pare că uh, Comisia, prin documentul său, nu ar uh, acorda suficientă atenție Parlamentului în prima lectură. Însă mie mi se pare că, în final, problema este mult mai profundă decât ceea ce recunoaștem noi. Și că e vorba de o abordare poate diferită Uh, spre exemplu, când discutăm de cadrul multianual, despre analiza la jumătate de drum și așa mai departe, cred că în cazurile în care Comisia Europeană dorește să aibă plățile în avans și acestea să fie comparate cu ceea ce este prevăzut în buget, mie mi se pare că e un demers normal, chiar și în cazul centralei nucleare de la Coslodui. Aceste chestiuni nu sunt chestiuni strict bugetare, ci politice. E vorba de priorități. Cum anume cheltuim banii? Care sunt prioritățile cele mai uh, urgente? Și deci, la un moment dat, cu siguranță nu acum, aș propune președintelui să încercăm să discutăm întregul proces de redactare a bugetului, pentru că mi se pare că în mod repetat ajungem în această situație de luptă, de întrecere între Parlament și Comisie și ca și cum fiecare încearcă să-și apere propriul său prestigiu, propria sa instituție și asta îngreunează lucrurile și cu cât abordăm mai repede această chestiune, cu atât vom avea șanse de succes. Mulțumesc, are cuvântul doamna Helga Truppel. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș începe mai întâi cu o evaluare politică a propunerii care tocmai ne-a fost făcută de către reprezentantul Comisiei. Și sentimentul meu este că Consiliul, Comisia și Parlamentul fiecare dorește să arate că suntem cu toții puternici, uniți și că acționăm împreună înspre binele tuturor cetățenilor europeni. Dar când e vorba de discuții concrete cu ministrii de finanțe, ei bine, nu mai e nimeni care să dea dovadă de unitate, pentru că nimeni nu dorește să uh, înmâneze atât de multe sume de bani uh, Uniunii Europene pentru ca aceasta să-și poată pune în aplicare, să-și pună în aplicare prioritățile. Și înțeleg că așa stau lucrurile. Uh, n-am fi ajuns la o astfel de propunere dacă n-ar fi fost cazul, dacă situația nu ar fi fost aceasta. După cum vedeți, pentru bugetul 2009 ne putem pune întrebarea, oare banii sunt proaspeți sau nu? Sau sunt preluați din alte linii bugetare? Nu, însă mie ce mi se pare important este să utilizăm aceste credite în loc să le înapoiem statelor membre. Acum, dacă banii provin de la instrumentul de flexibilitate sau nu, ă, faptul că acest lucru a fost specificat în mod clar sau nu, ă, în propunerea comisiei, nu știu dacă acest lucru este neapărat important. Ar trebui mai întâi ca și comisia să-și mobilizeze fondurile în așa fel încât să putem lua în considerare propunerea sa, care să țină seama și de propunerile făcute de Parlament. Însă, Ceea ce mi se pare inacceptabil este că se încearcă să se ronțăie deja bugetul 2011 pentru priorități din bugetare din 2010. Pentru că aici e vorba de transparență, de corectitudine, de modul în care putem să prevedem lucrurile pe termen lung și cred că propunerea făcută nu este acceptabilă din punct de vedere al Parlamentului. Acum, din punct de vedere al grupului verzilor în Parlament. Bineînțeles, eu îmi doresc să existe fonduri suficiente și suplimentare pentru politicile cele mai bune. Acum, în ceea ce privește planul de redresare economică și planul de intervenție uh, pentru sectorul produselor lactate, noi nu prea suntem încântați cu acest lucru, însă voi lăsa deoparte astfel de considerente deocamdată Însă vreau să semnalez acest lucru pentru că nu putem să așteptăm să fim de acord asupra tuturor modalităților de intervenție pentru fondul pentru lapte. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Gorkmanis. Pentru mine va fi foarte, ar fi foarte interesant să înțeleg ce fel de plus mai mult de jumătate de milion de miliarde de euro sunt prevăzuți pentru 2009 în calitate de venituri. Pentru că, din câte am înțeles eu, statele membre au totuși dificultăți financiare. Și apoi, ă, a doua observație. E destul de clar că nu există bani suficienți pentru bugetul 2009. Și atunci avem două posibilități. Ori o parte din aceste fonduri trebuie preluate din bugetul 2010, însă propunerea Comisiei pune probleme. Pentru că noi am votat pentru capitolul 1, 2 și 3 și poate că nu e vorba de sume mari, spre exemplu 11 milioane, dar sume care trebuie găsite. Și dacă în mod concret nu avem bani suficienți pentru bugetul de 2009, întrebarea e care va fi metoda noastră de lucru. Ori cerem Consiliului să plătească mai mulți bani din partea statelor membre, ori cădem de acord că va trebui ca acest plan de finanțare să se facă în două etape. Însă, în final, totul e o chestiune de prioritate. Și nu știu dacă Comisia a analizat în mod realist bugetul și a încercat să vadă dacă nu cumva acest buget nu ne va permite să mergem până la capătul planului de redresare economică așa cum a fost prevăzut. Și atunci întrebarea este care sunt prioritățile noastre. Cum împărțim acest plan în două etape? Facem acest lucru sau nu? Dacă nu, atunci va trebui să vedem de unde vom putea obține alte sume suplimentare pentru a finanța acest plan. Poate că cineva va avea amabilitatea să-mi explice aceste detalii. Mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să iau cuvântul. Mulțumesc tuturor colegilor care au pus întrebări bune și au făcut comentarii foarte interesante. Vă reamintesc că aveți toate documentele înaintate de comisie în dosarul primit pentru astăzi. Tabelul care prezint o sinteză a acestor trei propuneri, bugetul suplimentar, scrisarea rectificativă și propunerea de ajustare a perspectivelor financiare, va fost distribuit și el între timp. Cred că activitatea pe care trebuie să o efectuăm arată foarte clar că sistemul bugetar al Uniunii a ajuns la capătul puterilor. Datorită unui noroc, mai mulți ani la timp am putut să facem economii în domeniul agricol, bugetul din domeniul agricol. Poate mulți dintre dumneavoastră s-au rugat să plouă suficient. În orice caz, dintr-un motiv sau altul, am reușit să economisim la bugetul pentru agricultură și am înlocuit excedentele de producție cu excedente bugetare. Dar asta nu înseamnă că avem o bună gestiune. În practică, anul acesta, datorită crizei financiare și economice, Instituțiile europene au luat hotărârea să financeze o parte a planului de relansare cu credite din bugetul Uniunii, lucru care este posibil doar fiindcă încă avem acele marge în bugetul agricol. Dar să ne gândim cum ar fi fost dacă totalitatea creditelor prevăzute pentru agricultură ar fi fost consumate pentru nevoile agricole. Acest lucru se va întâmpla anul viitor, într-un an, doi, dar se va întâmpla. Sistemul nostru a ajuns la un nivel de limitare în care nu se mai poate lua nicio decizie politică inteligentă și asta este foarte grav. Este grav pentru că, să vă spun de ce, am un exemplu. Peste câteva săptămâni va avea loc conferința de la Copenhaga. Toate țările lumii vor fi reprezentate acolo pentru a lupta împotriva unui pericol comun, încălzirea climatică și efectele acesteia. Înțelegem foarte bine faptul că țările în curs de dezvoltare nu vor avea ele mijloacele financiare necesare pentru instalarea de tehnologii proprii și că progresele înregistrate în aceste state vor depinde de sprijinul financiar pe care le putem acorda. Comisia evaluează aceste ajutoare financiare ca ajungând la câteva zeci de miliarde de euro sau chiar la 100 de miliarde de euro, cifre pe care le pronunță fără problemă. 100 de miliarde de euro pentru 2-3 ani ca să ajut statele în curs de dezvoltare cu 5-6 miliarde din partea Uniunii Europene. Dar cine e Uniunea Europeană, de fapt? Bugetul nostru este Uniunea Europeană și noi avem probleme să găsim 2,4 miliarde pentru planul de relansare actual. Deci, cine este Uniunea Europeană? Statele membre? Statele membre au dreptul să aibă deficit și de fapt se bucură de o adevărată orgie de deficite în aceste state membre. Dar, dacă nu ne putem baza pe bugetul european, această politică de protecție a mediului, politică foarte importantă, care a fost de fapt inițiată de Uniunea Europeană și care a dat naștere la decizii comunitare, planul energie-climă, de exemplu, și am adoptat toate instrumentele juridice pentru acest plan anul trecut aici în Parlament. Deci dacă pentru a finanța o parte importantă a acestei politici nu vom reuși să găsim resurse în bugetul nostru, și vom lăsa statelor membre să facă această împărțeată între uh, bugetele lor naționale, pentru a găsi, pentru a ajuta statele în curs de dezvoltare și pentru a avea resurse pentru propriile lor modernizări, fiindcă vorbim de tranzacții cu cote de gaze de emisii cu efect de seră pentru industriile poluante. Deci dacă ajungem în această situație, ne vom îndrepta către un sistem foarte complex în care, pe de o parte, va fi bugetul Uniunii care finanțează anumite politici comunitare, dar care este supus unor restricții foarte severe și, de, pe de altă parte, vom avea mai multe bugete interguvernamentale care se aseamănă bugetului european din fondul de dezvoltare. Deci, adică un buget uh, despre care se discută în Parlament, dar deciziile se iau în altă parte. Insist asupra acestui aspect, fiindcă va trebui foarte repede anul următor să examinăm bugetele suplimentare legate de aplicarea tratatului de la Lisabona, cheltuielile administrative și operaționale, de care va fi nevoie pentru îndeplinirea noilor competențe conferinte Uniunii Europene și um, competențele noilor organisme create de tratat, va trebui să ne pronunțăm și la, cu privire la revizuirea la jumătatea intervalului, având în vedere calendarul prevăzut în acordul instituțional din mai 2006 și este clar că vom avea de-a face cu chestiuni care vor fi, apărea în public. Deci va trebui să dezbatem și să găsim o soluție cât mai satisfăcătoare posibil. Iată, deci, care este situația în care ne vom găsi până atunci și, evident, această situație dă naștere la o serie de întrebări, la o serie de frustrări și neliniști la nivelul comisiei și uh, lucrul acesta, așa cum a spus domnul Bogros, ne preocupă și pe noi. Comisia noastră are o misiune foarte dificilă în acest cadru extrem de limitat. Prin urmare, domnule director general, după ce am ascultat toate remarcile uh, făcute de colegii noștri, care n-au fost nici în totalitate laude, nici în totalitate critici, ați putea să ne dați niște răspunsuri și apoi raportorul general va uh, trage concluziile acestui subiect. Mulțumesc, domnule președinte. am un foarte mare respect pentru tot ce s-a discutat aici. Într-adevăr, sunt niște discuții, dezbatere adevărate pe aceste chestiuni și pe viitor, atunci când vor fi elaborate o serie de propuneri și documente, vom avea ocazia să reluăm aceste discuții. În această etapă, Comisia încearcă să găsească o soluție la problema problemele de natură operațională cu care ne confruntăm pentru viitorul uh, imediat. Și acest lucru cred că reiese din propunerea care v-a fost uh, prezentată de către comisie, comisie propunere care se bazează pe ceva, care se înscrie în cadrul declarației care a fost adoptată în trilogul din 2 aprilie 2009, lucru care este menționat în uh, documentul pe care l-am eu, Cobu News, din 17, uh, numărul 17 din 2009, de la pagina 4. Ce se spune în această declarație în ceea ce privește finanțarea restului din cele 2,4 miliarde și mă refer aici la ceea ce s-a spus de către colegii dumneavoastră că nu avansăm cu planul de relansare și vreau să fac o corecție. Reavansăm avansăm și încă foarte bine în direcția dorită. Acestea fiind spuse, declarația de care vorbesc prevede faptul că trebuie să asigurăm finanțarea celor 2,4 miliarde rămase din cele 5 miliarde în cadrul mecanismului de compensare care va fi adoptat în concilierea din noiembrie 2010, folosind toate mijloacele bugetare pentru a finaliza, dacă este nevoie, la concilierea din procedura, la concilierea din 2011. Și paragraful, alineatul următor, reia o serie de elemente tehnice pentru a compensa 1,98 milioane marjele care au rămas din plafonul din 2009 și 2010. Și aceste și vor fi folosite și marjele disponibile pentru 2011. V-am spus toate aceste lucruri pentru a arăta faptul că propunerea Comisiei se înscrie în mod, ca, în mod strict în acest cadru. După cum am spus, în ceea ce privește soldul de 393 de milioane, care este important, pentru că trebuie să alocăm o parte din fondurile alocate inițial pentru planul de relansare uh, pentru acțiunea din sectorul laptelui, deci aceste 393 de milioane vom încerca să le uh, finanțăm în măsura posibilului din mijloacele disponibile în prezent. Și doar ca ultimă soluție, ca o soluție de ultim resort. Uh, ne vom uh, um, adresa concilierii din 2011, dar sperăm să nu se ajungă acolo. Comisia nu dorește așa ceva. Și așteptăm, desigur, o serie de precizări referitoare la cheltuielile reale din sectorul agricol care poate ne-ar putea permite să uh, avem una sau două elemente de marjă. Plus, alte elemente din alte titluri, pentru, dar în, în valori mai mici. Fiind, dar sunt importante și acestea, fiindcă uh, din mai multe sume mici se face o sumă mai mare. Deci e vorba despre uh, lucrurile care au fost stabilite deja în cazul dialogului tripartit. De asemenea, s-a mai făcut aici uh, trimitere la chestiunea 2. Programul avansează foarte bine în ceea ce privește 2 și vreau să-i spun, doamne Grasler, că am urmărit o metodă de finanțare destul de complexă, în sensul că programul de dezafectare va fi finanțat prin Ebert. Și în momentul în care fondurile vor fi puse la dispoziția BERT, uh, vom trece la acțiune, fiindcă programul trebuie să fie efectiv um, derulat în realitate. M-am ocupat de această situație atunci când elaborat uh, propunerea și împreună cu colegii mei am uh, studiat dosarul în detaliu și pot să vă spun că lucrurile evoluează bine. Și acesta este motivul pentru care avem nevoie de a avea fondurile disponibile acum, pentru că avem finanțarea prin intermediul BERT. Și dacă în uh, bugetul pentru 2010 nu vom avea prima tranșă, nu putem să uh, spunem bert ului că poate să angajeze planurile necesare pentru a trece la următoarea etapă de dezafectare a centralei. Deci avem uh, de-a face cu o situație diferită de normal, un pic uh, complexă din punct de vedere bugetar, lucru pentru care și procedura este mai complicată și de aceea am vrut să vă dau aceste explicații suplimentare. Cam asta pot să spun, domnule președinte, deocamdată în ceea ce privește planul de relansare și finanțarea dezafectării centrale de la Coslodui. Mulțumesc. Mulțumim, domnule director general, domnule raportor, dacă doriți să trageți concluziile acestui schimb de păreri. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, Mulțumesc pentru toate comentariile care au fost făcute referitoare la scrisoarea de rectificare 2. Vreau să spun comisiei că Problema nu este cadrul, ci detaliile acestui cadru. Nimeni nu se opune alocării de fonduri suplimentare pentru sectorul laptelui, dar cum se face acest lucru, pe care temei juridic? Acestea sunt întrebări care încă mai trebuie să-și primească răspunsul. Vestea bună este că propunerea Comisiei menționează o modificare la nivelul temeiului juridic. Nu este încă ce vrem noi, dar cel puțin înseamnă că putem negocia pe acest punct. Și de aceea este foarte importantă partea introductivă a intervenției mele, și anume că trebuie să fie o decizie, Altfel, nu putem accepta. Nu vreau să intru acum în toate detaliile, cred că trebuie să facem eforturi să ne axăm în următoarele două săptămâni pe aceste detalii, însă ce vreau să vă spun este că, în conformitate cu evaluarea mea, facilitatea de microfinanțare nu este în pericol și dacă ar fi în pericol, m-aș opune. Dar cred că și cred că aceasta este una dintre cele mai importante dorințe ale Parlamentului sprijinită de noi toți. și cred că um, partea cu microfinanțare va fi mult mai eficientă în întreg planul de redresare față de, de exemplu, uh, restocarea carbonului și așa mai departe. În ceea ce privește cazul din Bulgaria, este un exemplu tipic de flexibilitate, mai ales după explicațiile din partea Comisiei, și anume că au uh, planuri speciale în ceea ce privește finanțarea. Foarte bine, dar ce înseamnă asta? Asta înseamnă că avem noi uh, mai multe lucruri de făcut. Sunt de acord că trebuie, avem obligația să ajutăm Bulgaria, dar nu în detrimentul altor chestiuni și de aceea spun că avem instrumentul de flexibilitate. De ce să nu-l folosim? Evident, toate cerințele care există, după calculele mele, se ridică la 600 de milioane. Avem noroc dacă ar fi atâta. Dacă nu acceptăm unele dintre propunerile comisiei și nu vreau să le accept pe toate. Instrumentul de flexibilitate reprezintă jumătate din această sumă și nu cred că vom conveni cu Consiliul să folosim întreg instrumentul de flexibilitate acum. Însă, de asemenea, nici nu putem spune că nici o parte a instrumentului de flexibilitate nu poate fi folosită în împrejurările în care ne aflăm. Și acum, chestiuni de natură generală. Iuta și ceilalți s-au referit la problema globală legată de lupta pentru plăți. Există presiuni din partea lobiștilor care ne fac să facem acest lucru. Alte ori avem motive întemeiate, dar în practică, în fiecare an, rămâne o parte semnificativă din plăți nefăcută. Acesta este un sistem defectuos și sunt în totalitate de acord cu Göran că trebuie să evaluăm aceste lucruri în detaliu și să nu ne lăsăm influențați de presiunea bugetului. Sigur, bugetul trebuie gestionat, dar trebuie să ne gândim la cum funcționează lucrurile. Ce am făcut? Am înființat un fond de globalizare care înseamnă că am calculat 500 de milioane de bani nefolosiți și în același timp cerem comisiei să folosească toate sursele. E vorba de o contradicție de abordare. De ce ne aflăm în această situație? Pentru că comisia propune noi lucruri ad hoc care nu pot fi folosite atunci când uh, stabilim cadrul financiar multianual. E imposibil. Și totuși ele se regăsesc în acest cadru multianual și um, stau la baza altor uh, eforturi, de exemplu planul de redresare economică. Și, și aici avem de-a face cu o contradicție. Deci fie comisia ar trebui să dea dovadă de mai multă disciplină și să gând, se gândească la aceste chestiuni de finanțare, fie trebuie să accepte că vom avea aceste probleme. Noi, la nivelul Parlamentului, suntem uniți. Suntem pregătiți să înțelegem că există probleme, suntem gata să folosim această facilitate internetul pentru zonele slab populate sau alte propuneri. Suntem parteneri și pe problemele de energie, dar și Consiliul trebuie să fie partener la finanțare atunci. Altfel, vom ajunge să ne luptăm tot timpul între noi și problemele uh, esențiale vor rămâne fără rezolvare. În ceea ce privește fondul pentru sectorul laptelui, Vreau doar să repet faptul că trebuie să uh, urmăm înțelepciunea celor de la agricultură. Sunt gata să lupt pentru fondul pentru lapte, dacă asta este hotărârea, ca nou instrument, dar trebuie să analizăm cu mare atenție toate consecințele cum putem rămâne sub uh, umbrela uh, plafoanelor de la capitolul 2 prin alocarea acestei facilități fiindcă noi ce dorim este reevaluarea finanțării sectorului laptelui. Lucru care nu poate fi făcut de la un an altul, după părerea mea. Și ar trebui să începem să lucrăm în acest sens și poate propunerea Comisiei reprezintă o bază bună de pornire, un pas uh, în direcția corectă, dar rămâne totuși doar un pas. Asta nu înseamnă că ne interesează să avem toate instrumentele existente acum în sectorul laptelui plus 1 fondul pentru lapte, ci mai degrabă că am vrea să avem un instrument mai eficient. Dar, din nou, asta este treaba Comisiei pentru Agricultură. Colega mea a menționat uh, pe scurt faptul că acesta este problema sectorului și cred că împreună cu toți înțelegem care este problema, dar pas cu pas trebuie să avansăm și ar trebui să utilizăm și această criză ca pe un instrument. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Comisia a reușit să înțeleagă faptul că există remarci critice foarte ferme și, cum a spus Salvador, raportorul se axează pe aspectele pozitive, dar trebuie să ne gândim și uh, la punctele negative, fiindcă nu sunt o persoană independentă, ci reprezint interesele comisiei și de aceea identific și punctele slabe. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor. Domnul Beugel vrea să adauge ceva. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac o cerere și să o adresez comisiei. Înainte de trialog și de reuniunea de conciliere, nu ar trebui să pornim pe căi greșite pentru a găsi cele 300 de milioane care încă ne lipsesc. Dacă informațiile pe care le-am citit eu în urmă cu o săptămână a existat un acord la Consiliul Agricultură. și Potrivit acestui acord, Comisia a operat modificări și a anulat anumite măsuri. E adevărat acest lucru? E adevărat că doriți să treceți în forță și să convingeți Parlamentul să accepte noile măsuri ale Comisiei? Deci eu vreau până la urmă să știu care au fost măsurile anulate sau suspendate și care a fost efectul lor concret asupra bugetului. Deci doresc să știu dacă toate aceste informații sunt adevărate. Președintele, mulțumesc, Raime. Poate comisia să răspundă imediat? Domnule președinte, da, ghicesc despre ce vorbește domnul Böge. Nu, aș prefera să vorbesc despre asta în timpul concilierii, nu acum. Sau putem să dăm un răspuns în scris înainte de conciliere. Dacă puteți să ne răspundeți în scris, uh, ar fi foarte bine pentru că este o chestiune importantă și mulțumesc lui Raime că a pus această întrebare. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii. și vă reamintesc că aceste decizii vor fi supuse la vot în timpul sesiunii pe care, care va avea loc la începutul lunii decembrie. Vă propun să trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi și anume raportul din proprie inițiativă despre procedurile de tranziție tranziție de la tratatul de la Nisa la tratatul de la Lisabona, pentru că trebuie să existe un acord politic între cele trei instituții. Este o situație urgentă. Proiectul de raport uh, uh, se găsește în uh, dosarele dumneavoastră și având în vedere uh, timpul foarte scurt pe care îl avem la dispoziție, am fost rugat de coordonator să fiu eu raportor și tot din cauza lipsei de timp nu am putut să avem un termen pentru depunerea de amendamente, amendamente și nici n-am avut timp pentru a trimite textul uh, uh, spre a fi tradus în toate uh, limbile oficiale. Deci accept orice fel de critici în acest sens. Deci vom discuta pe baza unui text care nu există uh, în toate versiunile lingvistice. Vă reamintesc care este originea problemei. Situația este cu atât mai urgentă decât ne-a fi închipuit în urmă cu câteva zile, pentru că între timp președintele Republicii Cehe a ratificat uh, textul tratatului la Lisabona, deci l-a semnat. Și tratatul prevede că el că intrarea în vigoare trebuie să aibă loc în prima zi a lunii, imediat după depunerea instrumentelor de ratificare a ultimei țări care a ratificat tratatul. Deci, asta înseamnă că tratatul de la Lisabona va intra în vigoare de pe 1 decembrie 2009 la capitolul bugetar, tratatul de la Lisabona aduce o serie întreagă de inovări. Faptul că nu mai există distinția între cheltuielile obligatorii și neobligatorii, recunoașterea oficială a cadrului bugetar plurianual, aceste perspective financiare vor avea acum forță de lege, deci vor avea un caracter uh, constrângător și toată lumea va trebui să le respecte și mai ales va fi simplificată procedura de adoptare a bugetului, nu va mai exista decât o singură lectură pentru fiecare dintre cele două instituții cu puteri bugetare. Deci o singură lectură urmată de o conciliere și de un vot pe, uh, asupra rezultatului concilierii. Acest lucru ne cere să facem anumite adaptări de ordin juridic, deoarece articolele din Tratatul de la Lisabona, unele dintre ele în tot cazul, nu sunt suficient de precis formulate, deci vor trebui adaptate și ajustate. Așteptăm și o decizie a Consiliului asupra reformării perspectivelor financiare plurianuale. Va exista și un nou regulament de asemenea, va trebui să cădem de acord asupra unui nou calendar cât se poate de pragmatic care să permită celor trei instituții să se întâlnească suficient de des pentru a găsi un compromis final, având în vedere faptul că nu va mai exista decât o singură lectură pentru buget. Toate aceste modificări, uh, noul regulament financiar și așa mai departe, vor necesita mai multe luni de lucru. Pentru că, așa cum vă explicam, e nevoie de um, redactarea unor uh, prevederi precise. Și sperăm să avem acest nou regulament financiar în primăvara anului viitor. plus, trebuie să ajungem la o înțelegere asupra câtorva puncte care să ne permită să rezolvăm foarte repede uh, acele uh, lucruri care ar uh, constitui uh, surse de litigi între cele trei instituții și care ar putea chiar întârzia Uh, intrarea în vigoare uh, și în practică a tratatului de la Lisabona. Vă dau câteva exemple. Procedura viramentelor, procedura bugetelor suplimentare și calendarul pragmatic, cum îl numim în jargonul nostru, calendar pe care îl vom testa pentru aplicarea primului buget uh, adoptat în temel Tratatului de la Lisabona, așa nume bugetul pentru anul 2011. Președinția suedeză a făcut o propunere care mi se pare binevenită și anume să găsim un acord politic între cele trei instituții asupra acestor puncte cu ocazia concilierii bugetare din luna noiembrie. Deci atunci pe ordinea de zi s-ar găsi trei puncte. Primele două care privesc acordul bugetar pentru bugetul anului 2010 și un al treilea acord politic asupra măsurilor de urgență de aplicat pentru a permite aplicarea tratatului de la Lisabona în cel mai scurt timp cu putință. De aceea, este deosebit de important ca delegația Parlamentului la reuniunea de conciliere să dispună de un mandat uh, acordat de uh, Parlament, de întregul Parlament, pentru a putea să uh, se angajeze pe plan politic în numele întregului Parlament și nu numai în numele Comisiei de Bugete. Iată de ce aveam nevoie de acest raport de inițiativă cu, am luat această inițiativă cu acordul conferinței președinților. Și astăzi vă prezint acest proiect de raport care ar trebui votat pe 12 noiembrie la mini-sesiunea din uh, Bruxelles. Deci, cum vedeți, am rămas foarte puțin timp până atunci. Săptămâna trecută am trimis coordonatorilor o, o, o primă ciornă pentru acest raport prin intermediul secretariatului. Dumnealor au avut bunăvoința să propună anumite modificări și asta s-a ajuns la versiunea pe care o aveți în fața ochilor și cred că ar trebui să putem să ajungem la un acord fără prea multe dificultăți. Și bineînțeles că rămân deschis uh, și uh, atent la toate um, observațiile, la toate comentariile pe care ați putea să le faceți. Am propus să fie o prezentare astăzi și să dăm abia mâine pentru ca aceea dintre dumneavoastră care abia acum descoperă textul să aibă timp să-l studieze și să facă, să propună modificări. Eventual, amendamente orale. Până la urmă, e vorba despre adoptarea unei rezoluții care să ofere linii directoare pentru delegația Parlamentului ce va participa la concilierea din luna noiembrie. În ce privește bugetele suplimentare? Eu fac următoarea propunere. Să limităm numărul acestor bugete suplimentare. Știm că avem nevoie de asemenea bugete, e cazul pentru toate țările și pentru toate colectivitățile teritoriale. Asta e viața. Dar atunci când uh, în fiecare an avem 10 până la 12 bugete suplimentare, asta înseamnă practic câte unul pe lună. Și atunci ce rost mai are să ai o procedură de buget anuală? Cu atât mai mult cu cât, în general, bugetele anuale sunt adoptate în cadrul unei proceduri foarte simple. Și atunci, haideți să ajungem la un principiu, că există în medie un buget suplimentar pe trimestru, cu excepția unor situații de forță majoră, să spun așa, unde trebuie să reacționăm rapid. Și pentru adoptarea bugetelor suplimentare să avem o procedură mai rapidă și mai simplă decât pentru procedura de adoptare a bugetului anual, însă care să nu excludă recurgerea la o conciliere. Ar fi o alegere politică și vreau să știu dacă și uh, restul membrilor Comisiei Bugete ar fi de acord cu această alegere politică. În caz contrar, am uh, procedura așa cum există ea de când uh, a intrat în vigoare tratatul de la Nisa. Celălalt punct sunt uh, viramentele, transferurile bancare. Aici e nevoie de o modificare. Având în vedere faptul că nu se mai face diferența între cheltuieli obligatorii și neobligatorii. Până acum exista această procedură între cele două brațe ale puterii bugetare și exprimau fiecare punctele de vedere asupra cererilor de transfer și atunci când existau controverse, contradicții, puterea care avea ultimul cuvânt în ce privește bugetul anual, avea ultimul cuvânt și în ce privește transferurile bancare. Acum că distinția între cheltuieli uh, dispare și cererile de transfer bancar vor fi tratate altfel, pentru că tratatul de la Lisabona plasează pe oarecum pe un picior de egalitate uh, Parlamentul și Consiliul cu un mic avantaj pentru Consiliu. Și deci va fi nevoie de uh, ca fiecare instituție să dea unde verde. Dar ce se întâmplă dacă semaforul este pe roșu uh, din punctul de vedere al uneia dintre instituții? Și atunci ar trebui să ne fixăm următoarele obiective mai întâi să menținem principiul controlului uh, politic asupra acestor transferuri și în același timp să nu uh, ajungem la o procedură care să pună probleme de gestionare pentru comisie. Uh, uh, instituție care depune această cerere, care face această cerere de um, transferuri bancare. Pentru că uneori apar situații neprevăzute, se consideră că există excedente uh, la, pe unele linii bugetare care ar putea fi folosite în altă parte. Deci nu ar trebui ca uh, uh lentoarea procedurilor bugetare să afecteze buna gestionare a acestor bani de către comisie. Asta înseamnă că, dacă sunteți de acord cu acest demers, am putea să propunem niște sisteme de luare de decizii rapide, să organizăm un fel de conciliere rapidă și să delegăm raportorului nostru puterea de a vorbi în numele întregii comisii bugetare și să-și dea acordul pentru ceea ce propune Consiliul. Dar asta presupune că în prealabil a existat un consens în Comisia de Bugete înainte de a da acest mandat raportorului. Politic vorbind, aceste linii directoare pe care le-am enumerat aici, pe care vrem să le aplicăm pentru a reforma procedurile actuale, trebuie acceptate de dumneavoastră, deci de membrii Comisiei Bugete și, în caz contrar, trebuie să ajungem la o altă soluție. Vom mai dezbate și pe tema acestui calendar pragmatic. Cred că, în primul rând, trebuie să ne preocupăm de modul în care putem să organizăm întâlniri cu celelalte instituții, le putem numi cum vrem, conciliere, dialog, trilog, dar să fie vorba despre reuniuni unde se întâmplă cu adevărat ceva. Și la care reuniuni să se ia cuvântul pentru a exprima cu adevărat ceva, nu pentru a se afla în treabă. Căci de foarte multe ori aceste reuniuni s-au făcut uh, remarcate din cauza inutilităților Și de multe ori nici măcar nu e consolarea unei mese bune după asemenea întâlniri. E o adevărată cruzime. Deci, de aici înainte, nu mai putem să acceptăm această comedie care nu onorează pe nimeni, comedia celor două lecturi, în timpul căreia Consiliul uh, avea uh, o adevărată plăcere adică să uh, reducă cu cel puțin 10% sumele pe care le propunea Parlamentul pentru ca, până la urmă, fiecare instituție să facă ce vrea fără să țină cont de ce a spus cealaltă. Din fericire, tratatul de la Lisabona ne va obliga să fim mult mai serioși și să fim mai responsabili. Pentru că și prima lectură va fi ca și cum ar fi a doua lectură din procedura actuală. Așa cum spunea și Laslo Surian, până acum prima lectură servea Parlamentului pentru a trimite mesaje politice și abia în a doua lectură se vorbea concret despre buget de acum înainte nu vom mai avea parte de distracția din prima lectură. Trebuie să ne asumăm uh, răspunderile din start pentru că va exista o singură lectură, una și bună. Dar asta înseamnă că toată lumea va avea interes să înceapă discuțiile cât mai repede cu putință, respectiv pe 1 ianuarie și pe 1 iulie. Atât noi cât și Comisia vor avea uh, tot interesul să organizeze reuniuni de lucru ca toată lumea să uh, aibă garanția că proiectul propus de comisie nu uh, suscită prea multe discuții și prea multe divergențe la Parlament și la Consiliu și pentru a se asigura că concilierea va fi un succes, pentru că altfel am ajunge la adevărate crize bugetare care, evident, s-ar transforma în crize politice. Deci, vă sugerez să propunem celorlalte instituții un asemenea calendar pragmatic care se va inspira de ce făceam uh, în trecut, dar care trebuie să țină cont de faptul că nu mai avem decât o singură lectură și că trebuie să reușim din prima. Iată prezentarea pe care doream să o fac. Mai multe persoane au cerut cuvântul și mai ales Salvador. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră și nu aș putea să le formulez mai bine decât uh, ați făcut-o dumneavoastră. Însă, dacă îmi permiteți, aș avea câteva întrebări cu privire la anumite aspecte uh, față de care sunt oarecum curios. Mai întâi, deși sunt sigur că raportorul este de aceeași părere ca și mine, aș dori să spun că toate aceste proceduri de transferuri bancare Uh, proceduri în care trebuie să găsim un acord cu, un acord cu celelalte instituții bugetare, e bine, lucrurile se vor schimba, pentru că nu vom mai avea această diferență între cheltuieli obligatorii și neobligatorii. Și cred că exprim părerea tuturor membrilor comisiei noastre din Comisia de Bugete. Nu ne dorim ca pentru stabilirea unei proceduri speciale de cooperare, de acord cu Consiliul, să se mai facă distincții și diferențieri care să meargă mai departe decât ceea ce, privește, uh, decât ceea ce prevede spiritul tratatului de la Lisabona. Odată ce, ce tratatul va intra în vigoare, Parlamentul va fi și el suveran în materie bugetară. Nu vor mai exista acele diferențieri și cred că uh, modul în care vor fi uh, realizate aceste transferuri bancare vor fi pe un picior de egalitate, indiferent de tipul de cheltuieli. Acest lucru sper că se va aplica deja în anul ce urmează. Un al doilea aspect uh, care a fost uh, menționat de raportor, e vorba de punctul 7 în buget, proiectele de buget rectificativ, în ceea ce urește soldurile sau sumele restante. În uh, mandatul legislativ precedent am avut luni de discuții cu Consiliul, am avut presiuni foarte multe exercitate de către Consiliul asupra deputaților europeni și ni s-a spus că în niciun fel nu puteam să introducem amendamente la proiectul de buget rectificativ. Și eu aș fi vrut să avem deja la dispoziție tratatul de la Lisabona. Îl vom avea curând și acest lucru este important. Ne va permite să introducem amendamente și să punem pe masă toate elementele de discuție. Vom putea introduce amendamente la proiectele de buget și asta ne va permite să uh, evităm acele bugete la care Parlamentul trebuie pur și simplu să zică da uh, pe baza propunerilor făcute de către Consiliu. Iată cele două teme, domnule președinte, pe care doream să le menționez, care mi s-au părut importante și pe care aș fi vrut să le clarific și aș dori să știu care va fi poziția comisiei noastre pe viitor referitor la aceste teme. Doar un ultim punct. Ce se va întâmpla, vom avea anumite norme de tranziție. Haideți să ne imaginăm că tratatul de Lisabona va intra în vigoare până când noi vom reuși să obținem un acord în conciliere, în a doua lectură cu Consiliul, pentru bugetul 2010. Și atunci, acele 12 ce vom face cu ele? Vor fi continua să existe pe baza tratatului de la Nisa sau vor fi reconsiderate altfel și reintroduse altfel în bun tratatului de la Lisabona? Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul Ingeborg. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă mulțumesc pentru această prezentare excelentă. Aș dori să evoc aliniatul 10 mai ales ultima frază din acest aliniant. Raportorul evocă această chestiune a transferurilor bancare, a viramentelor. Un regulament bugetar nu prevede o procedură specifică. Ceea ce se spune în document este că Comisia va fi cea care se va ocupa de aceste transferuri bancare. Ori, bancare. Ori mie mi se pare că această propunere nu este cea mai potrivită, pentru că dacă acceptăm acest lucru, vom pierde în dezbaterile noastre orice posibilitate de revizuire a regulamentelor financiare și aș dori să știu care sunt aceste proceduri simplificate propuse de către Comisie cu instaurarea unei singure rubrici bugetare în momentul în care 10% dintr-un buget este transferat de la o linie la alta sau în momentul în care e vorba de o linie bugetară inferioară la 5 milioane de euro. Deci eu aș dori să se precizeze specific ce anume se înțelege prin această frază pentru a ști exact despre ce este vorba. Sau dacă nu, această frază ar trebui înlăturată în momentul în care am citit prima dată acest document, acest aliniat, mi s-a părut că ar fi trebuit să păstrăm drepturile pe care, de care se bucură Parlamentul în momentul de față. Și aceste drepturi sunt prevăzute în articolele 23 și 24 din regulamentele financiare. Dispariția acestor cheltuieli obligatorii duce și la dispariția articolului 24 și nu înțeleg prea bine care sunt obiectivele unei astfel de proceduri de simplificare. Aș dori să se precizeze acest lucru sau să eliminăm această frază. Mulțumesc, Göran. Domnule președinte, câteva puncte. Ca și Ingeborg, cred că am uh, înaintat câteva propuneri către dumneavoastră, domnule președinte. Uh, pentru modificarea aliniatului 3 și alte părți ale textului care duc în fond la ceea ce tocmai spunea Ingeborghe. Într-adevăr, ne dorim o simplificare a procedurilor, dar nu putem să acceptăm o simplificare care ar duce doar la o reducere a puterilor de care se bucură Parlamentul European. Asta ar fi inacceptabil. Și poate că ar fi bine să avem totuși o clarificare în acest sens. Uh, noi am făcut câteva propuneri Uh, și pentru aliniatul 10, așa cum a spus și Ingeborghe. Am făcut propuneri și pentru aliniatul 3 și cred că acestea trebuie luate în considerare. Mi se pare foarte important să clarificăm lucrurile. Apoi o a doua întrebare, și anume referitor la aliniatul 7, referitor la aceste proceduri simplificate pentru amendamentele ce pot fi înaintate pentru buget. Bineînțeles, nu suntem împotriva simplificării, dar ne punem întrebări asupra modelului sau modului în care am putea să amendăm bugetul, să-l modificăm de trei ori pe an. Cred că acest lucru merită să fie clarificat. Oare nu există vreun risc uh, în momentul în care, spre exemplu, e vorba de fondul de solidaritate, să avem întârzieri. Avem o propunere în iulie și nu o putem aplica până în septembrie și asta ar duce la întârzieri. Poate că am putea să clarificăm mai bine care sunt intențiile dumneavoastră, uh, fără de care am avea probleme cu acest aliniat 7. Eventual am putea să-l amânăm și să vedem cum am putea să simplificăm aceste proceduri de modificare ale bugetului, a bugetului. Apoi, în aliniatul 14, cred că suntem de acord, dar n-ar fi rău să clarificăm un lucru. Când se spune că avem nevoie de o nouă reglementare care să țină seama de cadrul plurianual și că avem nevoie de o adaptare, modificare a regulamentului financiar. Noi am dorit să subliniem că acest lucru trebuie uh, considerat ca un package, ca un pachet în sine și să vedem pe ansamblu ce anume înseamnă acest lucru concret. Când ne uităm la reglementarea financiară, am putea să adăugăm acolo în document, în același timp, sau eventual am putea să adăugăm expresia ca un pachet de. Mulțumesc! Mulțumesc, Goran. Are cuvântul doamna Herzog. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Sunt de acord cu ideea că Parlamentul trebuie să fie foarte puternic încă de la bun început și să nu cedeze nimic din drepturile de care se bucură uh, și pe care îi le conferă tratatul de la Lisabona. Eu am avut ocazia să merg în uh, discuțiile în, din cadrul codeciziei în trecut și de aceea sunt convinsă că Parlamentul trebuie să fie foarte ferm. Apoi, trebuie să utilizăm uh, audierile viitorilor comisari și să întrebăm, să cerem din partea lor angajamente clare care să demonstreze că vor lua în considerare rolul Parlamentului așa cum acesta este prevăzut în tratatul de la Lisabona. Și, bineînțeles, acest lucru nu poate să figureze în raport, însă mi se pare că ar fi o bună metodă de lucru. Fua, Sugestie extraordinară, mulțumesc. Doamna Helga Truppel, mulțumesc, domnule președinte, și eu susțin argumentele înaintate de colegii noștri referitor la drepturile Parlamentului, și anume să nu le cedăm și să nu le vindem cu uh, preț redus. Uh, într-adevăr, trebuie să discutăm în profuzime și să vedem cum anume tratatul de la Lisabona va schimba lucrurile pentru noi. Bineînțeles, am avut deja uh, o dezbatere pe această temă, am avut contacte foarte bune cu dumneavoastră, cu ceilalți coordonatori și uh, să vedem cum anume încă mai putem clarifica lucrurile referitor la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Mulțumesc, care cuvântul Jutta Haug. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o singură întrebare sau poate o singură cerință. Nu pot să spun că am o propunere concretă de făcut, însă dacă discutăm despre măsurile de tranziție, măsuri tranzitorii, inevitabil trebuie să discutăm și despre modul în care se va aplica tratatul de la Lisabona. Deci va trebui să spunem exact care sunt așteptările noastre față de parteneri, și anume, spre exemplu, Consiliu, în momentul în care va trebui să negociem. Ce am văzut până în prezent în procedurile bugetare în vigoare este că Există o armată întreagă de funcționari care pregătesc textul din prima lectură, apoi diplomații sau secretarii de stat aprobă Uh, acest document și apoi ne putem întâlni întrebarea cine de fapt va negocia cu noi. Oare n-am putea preciza acest lucru în mod explicit? Pentru că eu una nu vreau să mă mai aflu uh, față în față cu funcționarii. Noi avem posibilități, dăm dovadă de flexibilitate, avem un mandat, un mandat clar pe care îl primim din partea Parlamentului în momentul în care mergem la negocieri Însă, funcționarii care se află de partea cealaltă a mesei trebuie să țină seama de ceea ce le spun secretarii sau de stat sau miniștrii. Și de aceea cred că ar fi bine să clarificăm acest lucru, să-l specificăm. Și anume, faptul că ne dorim ca aici să intervină o schimbare. Și că ne dorim ca partenerul nostru de negocieri să fie cineva care are un mandat. Nu doar un simplu funcționar. Mulțumesc! Mulțumesc, Iuta. Da, e adevărat că asta e o problemă de fond. Are cuvântul domnul Boc- Bocros. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește punctul 7, cred că avem trei oportunități pentru a modifica bugetul. Și mi se pare cam mult. Dacă e nevoie de o modificare în aprilie, asta înseamnă că deja în aprilie, asta înseamnă că bugetul așa cum a fost conceput nu a fost conceput corect. Stabilitate, transparență, uh, iată de ce avem nevoie. De aceea eu v-aș propune să avem două posibilități de modificare, eventual în aprilie-mai și a doua posibilitate în septembrie-octombrie, fără de care ar fi o, ca un fel de glumă așa. Stabilitatea unui buget este un element important. Și nu e vorba de o reacție sau de o demonstrație de putere din partea Parlamentului, ci tocmai demonstrăm că ne luăm slujba foarte în serios, misiunea foarte în serios. Domnul președinte, mulțumesc domnule, eh, doamnelor și domnilor pentru toate aceste observații și foarte pe scurt. În ceea ce privește transferurile bancare, pot să confirm, mai ales pentru Salvador și pentru Ingeborg, pot să confirm că ceea ce se propune în document este o singură procedură de autorizare a acestor transferuri uh, bancare, pentru că nu va mai exista diferențierea între cheltuieli obligatorii și neobligatorii. Deci vom avea o singură procedură pentru toate tipurile de cheltuieli, toate tipurile de transferuri bancare. Apoi doresc să precizez tot pentru Ingeborg că textul pe care eu îl propun nu corespunde cu o poziție a comisiei. Acest subiect nu a fost dezbătut de comisie, există un fel de document neoficial uh, redactat sub controlul directorului general, însă, având în vedere starea de urgență, Comisia n-a avut timpul să uh, elaboreze o poziție formală și oficială în sânul întregului colegiu de comisari. Deci, o reacție rapidă și poate oarecum expeditivă. Comisia, serviciile Comisiei, la un moment dat, în modul în care au reflectat, au elaborat un sistem și am definit un prag al sumei transferurilor, sumelor pentru transferuri, sub care serviciul de gestiune al a, uh, acestor transferuri ar fi putut să le realizeze și să dea seama mai târziu în fața autorităților bugetare abordarea pe care o propun eu este oarecum diferită, pentru că spun în felul următor. Parlamentul își păstrează toate prerogativele și spun asta și pentru Goran. Ah, Ingeborg spune că nu e adevărat. Uh, și Grenfern putea, ar putea să verifice că în aliniatul 3 se spune că se mențin prerogativele Parlamentului European în materie de uh, uh, procedură bugetară și de calendar în virtutea tratatului de la Lisabona. Deci e clar că nu putem accepta o reducere a prerogativelor Parlamentului și că acestea trebuie să fie respectate așa cum prevede tratatul de la Lisabona, atât din punct de vedere al procedurii cât și din punct de vedere al calendarului. Deci sunt elemente pe care cred eu că le-am luat în considerare. Acest text amintește cât de importante sunt drepturile Parlamentului și amintește faptul că acestea nu sunt negociabile. În ceea ce privește acum celelalte întrebări adresate de Salvador, referitor la sumele restante. Din câte știu eu, tratatul nu ne acordă uh, prerogative suplimentare comparativ cu situația actuală. Deci, bineînțeles, noi vom încerca în cadrul unei negocieri politice cu Consiliul să avem și noi un cuvânt de spus și să încercăm să influențăm decizia finală. Însă nu este un domeniu în care, după părerea mea, tratatul de la Lisabona ne-ar acorda prerogative suplimentare. În schimb, sunt de părere că Salvador are... Da, e adevărat. E păcat, e păcat. <clears throat> Și e tot atât de păcat faptul că uh, nu obținem puteri suplimentare prin tratatul de Sabona în ceea ce privește veniturile. Însă asta nu ne va împiedica să facem o propunere pentru a reforma sistemul de venituri ale Uniunii Europene. În schimb, sunt de părere că Salvador Garriga are dreptate când spune că în momentul în care va avea loc concilierea din 19 noiembrie, va trebui să cădem de acord asupra sistemului acesta de 12 provizorii. Eu nu am introdus acest lucru în text pentru că nu știam când anume președintele Klaus urma să semneze tratatul. Acum, având în vedere că tratatul se va aplica încă de la 1 decembrie, bineînțeles nu putem exclude necesitatea de a avea o procedură de 12 provizorii în cazul în care nu s-ar găsi un acord între Consiliu și Parlament în cea de-a doua lectură referitoare la bugetul 2010. Însă în ceea ce privește aceste 12 provizorii, sunt de părere că ar trebui să adaptăm procedura pe care o cunoaștem și care este în vigoare. Nu cred că acest lucru ar putea pune probleme politice deosebite, însă e adevărat că trebuie prevăzut acest lucru în text. De aceea mâine dimineață vă voi propune un amendament pentru a introduce deci un aliniat suplimentar care să se refere tocmai la aceste 12 uh, provizorii. Și Comisia ne-a și atras atenția, de fapt, asupra acestui lucru. Apoi, în ceea ce privește numărul de bugete suplimentare, Văd că părerile sunt oarecum împărțite. Înțeleg uh, preocupările domnului uh, Bocros, înțeleg preocupările domnului Goran Ferb. Da, e adevărat că trei bugete suplimentare sunt deja prea multe. Nu știu cum stau lucrurile în țara dumneavoastră. În țara mea, în Franța, există două sau trei bugete suplimentare pe an. Cu siguranță există unul la sfârșitul anului și în momentul în care sunt anumite lucruri neprevăzute, însă în media am putea spune că există două sau trei pe an. E adevărat că 10 bugete suplimentare pe an e inacceptabil și că trebuie să reducem numărul acestora, pentru că acest lucru ține de o gestiune politică și administrativă corectă. Gioran Ferb are dreptate când pune întrebarea referitoare la modul în care funcționează fondul de solidaritate. În situația actuală, de câte ori vrem ca un Um, o întreprindere, salariații unei întreprinderi să poată beneficia de acest fond de ajustare la mondializare sau uh, de câte ori victimele unei calamități naturale doresc să facă apel la fondul de solidaritate, uh, procedura se dovedește a fi mult prea greoaie. Și este evident că pentru astfel de fonduri, procedurile trebuie să fie rapide, fără de care aceste fonduri n-ar mai avea niciun sens. Deci eu sunt de acord cu faptul că trebuie să modificăm aceste proceduri în momentul în care e nevoie de o intervenție și o decizie rapide. Bineînțeles, am introdus acest lucru în aliniatul 7 Uh, când se precizează cu excepția unor circunstanțe urgente. Dar, în același timp, e oarecum diferit totuși. Pentru că, după părerea mea, în ceea ce privește fondurile pentru care ai nevoie de uh, o reacție rapidă, ar trebui să găsim o soluție diferită. Și da, am putea aplica procedura aceasta dacă, spre exemplu, de la, plecând de la o propunere a înaltului reprezentant al Uniunii Europene, am hotărât instaurarea unei acțiuni pentru a însoți o operațiune de menținere a păcii sau de restabilire a păcii într-o țară terță și așa mai departe și că avem nevoie de atâtea mii de euro. Da, acest lucru s-ar justifica. Uh, printr-un buget suplimentar. Însă utilizarea de la caz la caz a fondului de solidaritate n-ar trebui să uh, treacă prin această procedură greoaie. Edith Herzog s-a referit a, mă iertați, spune domnul președinte. Göran Ferb a făcut o propunere foarte bună când a cerut să se precizeze la amendamentul numărul 14 că negocierea referitoare la noul cadru juridic al perspectivelor uh, plurianuale și referitoare la regulamentul financiar, că această negociere trebuie făcută sub forma unui pachet. Da, sunt de acord cu preluarea acestei sugestii, acestei formulări. Evident că acest lucru este plin de înțelepciune, e vorba de o negociere comună. În schimb, Revizuirea la jumătate de parcurs e cu totul și cu totul o altă negociere. Uh, conținutul în materie de cifre, bugetare pentru anii ce vor urma, vor uh, fi obiectul unei alte negocieri. De dire că uh, l'examen oral. Edith Herzog are dreptate când spune că examinarea orală a candidatului pentru Comisia pentru Bugete trebuie să se refere la modul în care acest candidat va lua în considerare punctele de vedere ale Comisiei Bugete și dacă există candidați în sală, să știe că trebuie să se aștepte la așa ceva. Și desigur, Helga are dreptate când spune că trebuie să păstrăm o legătură foarte strânsă până la conciliere și chiar și după. Și îmi iau angajamentul să nu fac nimic pe, fără a fi sigur că mă pot baza pe acordul coordonatorilor. Iuta a pus o întrebare politică extrem de importantă. foarte importantă și cei dintre dumneavoastră care au fost membri în mandatul anterior, își amintesc că am vorbit despre acest lucru când a fost vorba de Convenția pentru Europa. Și anume, cum se stabilește componența delegației Consiliului într-o conciliere. Și e adevărat că pentru noi cei care am fost uh, aleși de cetățeni în Parlament, e șocant să negociez cu un ministru și 26 de ambasadori. Fiindcă de obicei cam așa se întâmplă. Acesta este, deci, un subiect important care trece dincolo de conciliere bugetară, fiindcă ține de toate aspectele lor de decizii. Fără îndoială trebuie să discutăm, poate în uh, reuniunea președinților de comisii și apoi la conferința președinților de grupuri. Deci trebuie să abordăm acest subiect, dar eu personal consider că Parlamentul trebuie să beneficieze de aplicarea tratatului de la Lisabona și, având în vedere spiritul tratatului conform căruia Parlamentul devine factor de codecizie în domeniul legislativ și bugetar, deci să se folosească de aceste prerogative și să ceară să negocieze doar cu reprezentanți de la nivel înalt ministerial. Și dacă acest lucru nu se acceptă din partea Consiliului, atunci trimitem și noi la conciliere un deputat, raportor și 26 de colaboratori. E logic să facem așa. Noi suntem aleși popoarelor, nu putem negocia cu niște ambasadori. Sau, dacă insistă cu această soluție, atunci trimitem și noi reprezentanți. care să fie și ei la rândul lor niște ambasadori ai talentului și al farmecului. Bun. Nu e vorba doar de o glumă. Trebuie să înțelegem că dacă Consiliul ia în serios schimbările introduse de tratatul de la Lisabona, trebuie să se conformeze acestor idei. mai ales la nivelul delegației Parlamentului, am discutat despre faptul că Consiliul pentru Afaceri Generale ar fi trebuit să se transforme în organ legislativ al Consiliului de Ministri. Și că acest Consiliu trebuie să fie reprezentat la nivel ministerial pentru a putea angaja negocierile cu reprezentanții Parlamentului în cadrul negocierilor. Această formulă însă nu s-a regăsit în textul tratatului, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne abținem de la o propune sau de la o menționa atunci când e vorba de punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona, mai ales în ceea ce privește concilierea bugetară, o procedură extrem de importantă fiindcă e vorba de traducerea în termeni financiar a alegerilor politice fundamentale ale Consiliului și Parlamentului și ar fi absurd, cum am spus, să avem 26 de ambasadori, trebuie să avem 26 de miniștri sau secretari de stat. Nu e vorba de o pură chestiune bugetară aici. Prin urmare, dragi prieteni, dacă nu mai există alte remarci, propunerea mea ar fi să trecem să cerem lui Manui să redacteze două, trei amendamente pe care le prezint apoi mâine dimineață pentru vot, astfel încât să putem adopta acest proiect de rezoluție mâine în cadrul Comisiei Bugete și să o ducem apoi pe 12 noiembrie în plenară. Bun. Mulțumesc și ne mai rămâne puțin timp. în care am putea examina raportul domnului Portaș, care văd că nu mai este în sală, atunci am putea încheia această dupămasă cu un alt raport al cărui semnatar sunt și eu, pentru că niciun grup nu l-a dorit. Mă refer aici la punctul 17, stabilirea unui, înființarea unui instrument financiar pentru cooperarea cu țările industrializate. Euh, si on pouvait avoir un petit peu de silence. V-aș ruga să păstrăm liniște în sală. Euh, s'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît. Je vous demande... Dragi colegi, vă rog să păstrăm liniștea. Cei care doresc să iasă din sală, rugăm să facă acest lucru în liniște. Foarte pe scurt, Comisia Bugete va da un aviz pentru un proiect de propunere de regulament a Consiliului privind instrumentul financiar de cooperare cu țările industrializate. Trebuie să ne formulăm avizul. Astăzi putem să facem un schimb de opinii și pe 16 noiembrie vom uh, și vota, dat fiind că Comisia INTA responsabilă pe fond va adopta raportul uh, la întâlnirea din 1 și 2 decembrie. Am luat legătura cu raportorul Comisiei INTA, domnul Scholz, uh, care mi-a spus că propunerile de amendamente pe care la care ne-am gândit noi s-ar putea bucura de sprijinul domniei sale. Lucrurile stau în felul următor. Există două tipuri de instrumente financiare în prezent. Un tip de instrumente financiare care este foarte utilizat pentru ajutarea țărilor în curs de dezvoltare. Instrumentul de cooperare și dezvoltare. Și avem un instrument financiar care ajută la facilitarea încheierii de acorduri cu țările industrializate. Și am observat că niciunul dintre aceste instrumente nu este suficient pentru colaborarea cu țările în curs de dezvoltare Africa, India, China, Brazilia, Africa de Sud, pentru a garanta posibilitatea de a derula negocieri cu aceste țări, fără însă să modifice sensul regulamentelor existente regulamentul privind instrumentul de cooperare și dezvoltare, Comisia Europeană, pe baza rezoluțiilor adoptate de Parlament cu privire la pe baza propunerilor făcute de Comisia pentru Dezvoltare, propune ca aceste acțiuni în, cu, în favoarea acestor țări să fie finanțate în cadrul instrumentului uh, de cooperare și finanțare pentru relațiile cu țările industrializate și, prin urmare, să adoptăm regulamentul existent pentru a permite introducerea acestor țări pe listă. Deci ideea ar fi să extindem sfera geografică a instrumentului pentru țările industrializate pentru ca și celelalte state să fie incluse. Să modificăm de asemenea cadrul multianual alocat instrumentului de cooperare cu țările industrializate, programând o cifră de referență de 100 de miliarde, peste 100 de miliarde, și de a finanța acest cadru de 176 de miliarde și pentru a permite și utilizarea marjelor de la rubrica 4 din cadrul de finanțare multianual uh, până la 67,5 milioane jumătate. Această uh, operațiune mi se pare bine structurată. Am uh, luat în considerare această perspectivă în amendamentele pe care le-am votat în prima lectură la proiectul de buget pentru 2010 este evident că nu putem pur și simplu să tranșăm acest instrument de cooperare și dezvoltare pentru tot, volumul total necesar pentru finanțarea cooperării cu statele uh, emergente, dar nu putem nici să slăbim marja foarte slabă care există la categoria 4, alocând-o doar aceste operațiuni. De aceea, propunerea mea se concretizează în o serie de amendamente care sublinează faptul că finanțarea acestor instrumente, fie că e vorba de instrumente de cooperare și dezvoltare sau instrumente de cooperare cu țările industrializate, deci finanțarea acestora trebuie să fie stabilită anual în cadrul bugetului anual. Acesta este un amendament pe care îl propunem în cazul tuturor regulamentelor de acest gen pentru care trebuie să ne formulăm avizul și mai propun un amendament prin care menționez faptul că în contextul actual nu ne putem permite să alocăm sume considerabile pentru o cooperare cu țări care deja sunt industrializate sau oricum în curs de dezvoltare foarte accelerat, fiindcă sunt concurenții noștri economici cei mai fervenți pe scena internațională și care, la momentul în care, momentul de față, din păcate, nu sunt dispuși să se angajeze, de exemplu, în lupta împotriva schimbărilor climatice și o parte din ele nu respectă convențiile de baze încheiate cu Organizația Internațională a Muncii. Prin urmare, fără îndoială e nevoie de un instrument care să faciliteze negocierea de la egal cu aceste țări, dar să nu uităm că trebuie să ne asigurăm de faptul că aceste țări respectă o serie de standarde, de reguli. Acesta este cadrul în care propun amendamentul prin care spun că având în vedere uh, marea tensiune bugetară generată de criza economică și financiară, tensiunea care se manifestă și asupra bugetului Uniunii, dar și asupra bugetelor statelor membre, deci, având în vedere toate aceste lucruri, trebuie să ne asigurăm că în cazul țărilor emergente, sprijinul comunitar este proporțional cu eforturile făcute de statele beneficiare pentru a-și deschide piețele și pentru a respecta acordurile internaționale ale Organizației Muncii și Comerțului și de asemenea angajamentul acestora de a lupta împotriva încălzirii climatice și mă refer la post-Kyoto, Copenhaga și așa mai departe. Domnul Scholz cred că este gata să preia aceste amendamente și acesta este ideea pe baza căruia vă fac propunerea să adoptăm acest aviz al comisiei noastre pentru proiectul de regulament în cauză. Anien se dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aparent pare o chestiune foarte simplă. Vreau să spun că amendamentele 2 și 3 sunt oarecum la limita uh, amendamentelor bugetare. în cazul Organizației Mondiale a Comerțului există niște reguli și dacă, oameni, dacă nu sunt respectate, există măsuri punitive și întrebarea este dacă ar trebui să ne folosim noi fondurile pentru asta. Poate mai degrabă Comisia Inter ar trebui să analizeze lucrurile acestea. Înțeleg uh, raționamentul dumneavoastră, uh, de exemplu, China nu respectă deloc uh, aceste norme. Există șantiere navale, de exemplu, care suferă în Europa, fiindcă nu pot face față concurenței cauzate de prețul scăzut al oțelului în, la nivel mondial deci, evident, avem de-a face cu o concurență foarte intensă din partea acestor state în multe zone. Dar problema este dacă vrem să regularizăm lucrurile în acest fel sau lăsăm asta la nivelul Organizației Mondiale a Comerțului. Evident, ceva trebuie făcut în acest sens, dar am vrut doar să subliniez că uh, e oarecum la limita competențelor noastre. Și de aceea am făcut acest comentariu, în special mai ales cu privire la amendamentul 2. Amendamentul 3 uh, ați spus acolo în mod proporțional cu eforturile făcute de state pentru a respecta anumite acorduri și norme. Cum determinați această proporție? După părerea mea, e destul de dificil să stabilești în ce măsură ele, statele, respectă normele și angajamentele. Helga, dacă dorește să ia cuvântul. Vreau să spun că din punctul nostru de vedere aceste amendamente sunt foarte bune și suntem pentru. Foarte bine, spune președintele. Mi se spune că se mai pot depune amendamente până pe data de 9 noiembrie. și vom vota pe 16 noiembrie. Ah, nu, credeam că votăm mâine. Deci mai aveți timp să depuneți amendamente. Îi răspund Anei. Prima mea reacție, deși tot timpul nu trebuie să ai încredere în prima ta reacție, deși, așa cum spun unii umoriști, prima reacție e cea mai bună. dar apoi te gândești mai bine. Deci prima mea reacție a fost să vă propun cu totul altceva. Pentru că avem niște bugete atât de uh, um, restrânse, atât de constrângătoare, și ce sens are să propunem bugete de milioane de euro ca să ajutăm niște țări care de fapt nu au nevoie de ajutor? Deci eu, prima mea reacție a fost să fiu împotrivă. Pe de altă parte, știm că în momentul de față finanțele publice ale țărilor noastre sunt uh, uh, într-o derivă completă, sunt complet ruinate. să ajuți China, China care va lansa o nouă termocentrală pe cărbune uh, în fiecare an în următorii 15 ani. Apoi sunt și alte chestiuni, precum lupta împotriva produselor contrafăcute și respectul uh, proprietății uh, industriale și a drepturilor de autor și așa mai departe. Ani are dreptate atunci când ne reamintește faptul că nu suntem decât Comisia de Bugete din Parlamentul European. Nu noi suntem cei care trebuie să propunem strategii comerciale pentru țări terțe. Dar rolul nostru este să insistăm asupra faptului că pentru acești bani trebuie să obținem în schimb ceva. O plus valoare. Și dacă Comisia competentă în fond va reține amendamentul nostru, trebuie să îi propunem următorul lucru. În circumstanțele actuale, trebuie să încheiem acorduri cu aceste țări, dar aceste acorduri trebuie să fie cât se poate de echilibrate în termeni economici și în termeni politici. și să ținem cont și de măsura în care aceste țări respectă angajamentele pe care și le-au luat pe plan internațional sau să semnăm uh, convenții uh, uh, care să prevadă respectarea dreptului muncii potrivit standardelor Organizației Internaționale a Muncii. Și știm că unele dintre aceste țări, de exemplu, n-au semnat aceste convenții. Deci e clar că suntem oarecum la limită. Dar așa ca și la tenis, atunci când mingea n-a ieșit din teren, este pe margine, se considere că uh, nu e out. Și eu atunci consider că acest punct a fost validat în calitatea mea de arbitru în acest meci de tenis. Mai sunt alte observații? Bine, atunci vă reamintesc faptul că termenul de depunere al amendamentelor este 9 noiembrie la orele 12, 9 noiembrie fiind, bineînțeles, o dată istorică. Până la prânz puteți să depuneți amendamente și după aceea vom putea sărbători cu toții căderea zidului Berlinului. Dragi colegi, vă propun să încheiem aici reuniunea comisiei noastre și îi rog pe coordonator să rămână în sală și propun interpreților cărora le mulțumesc pentru munca lor și îi rog să rămână în cabine pentru cel puțin prima jumătate de oră a reuniunii coordonatorilor. Deci suspend reuniunea timp de două minute pentru a permite celor care nu participă la reuniunea coordonatorilor să părăsească sala. Vă mulțumesc!